exprimată. Acum vă propun să trecem la subiectul următor. E vorba de dezbaterea comună în legătură cu acordul de parteneriat între UE și Singapore. Această dezbatere Um, este legată de raportul David Martin în legătură cu acordul de liber schimb între UE și Singapore cu o rezoluție și cu o recomandare privind uh, protecția investițiilor între UE și Singapore. Mai avem un, uh, încă un raport David Martin și încă o rezoluție și o recomandare pregătit de domnul Antonio Lopez Isturiz White, tot în legătură cu acordul de parteneriat și cooperare și încă un raport al lui, raport, al, al lui Antonio Lopez Isturiz White în legătură cu rezoluția privind cooperarea dintre cele două țări. Dezbaterea va începe acum. Doamnă comisară, bine ați venit. Are mai întâi cuvântul domnul raportor David Martin. Vă rog. Thank you very much. Vă mulțumesc domnule președinte. Iată, în sfârșit am reușit. A durat 10 ani pentru a se negocia acest, raport, acest acord de liber schimb cu Singapore, dar în sfârșit am ajuns în faza finală. Doresc să mulțumesc guvernului din Singapore pentru răbdare și sprijin și mai ales ambasadorului pentru buna cooperare. Doresc să mulțumesc și comisarei și Direcției Generale Trade pentru un acord pe care cred că îl putem sprijini. Și doresc să mulțumesc raportorilor din umbră pentru excelenta cooperare. Întrebarea mea față de cei sceptici este, sincer, ce poate să nu vă placă la acest acord de liber schimb? Se bazează pe acordurile cu Canada și Japonia și transmite mesajul că Uniunea Europeană dorește un sistem de comerț bazat pe reguli, în timp ce Donald Trump dorește să construiască ziduri și să separe popoarele, noi uh, dărâmăm zidurile și uh, păstrăm un comerț liber. Singapore uh, este un port sigur pentru investițiile europene și ce port? Statul de drept este solid este o țară, una dintre țările cu cele mai mari venituri pe capita din lume și 10.000 de firme europene s-au stabilit acolo și multe doresc în urma acestui acord de liber schimb să-și extindă activitățile și să participe și la licitații publice în Singapore. Deci, Singapore este o țară importantă în sine, dar are și o importanță strategică mare pentru accesul în zona ASEAN una dintre regiunile din lume care se dezvoltă cel mai rapid. Singapore este un hub major prin care trece un mare procent al exporturilor noastre spre această regiune. Cu intrarea în vigoare a parteneriatului transpacific, dacă nu facem nimic, vom rămâne în urma acestor țări. Dragi colegi, la nivel economic, acesta este clar un acord comercial win-win. Dar dincolo de avantajele comerciale, doresc să spun că acest acord reflectă și valorile europene și pozițiile acestui Parlament exprimate în multe rezoluții. De exemplu, nimic din acest acord va preveni aplicarea principiului precauției sau nu va da dreptul uh, guvernelor să reglementeze în interesul cetățenilor. Serviciile publice sunt protejate. Acordul folosește o listă pozitivă pentru servicii care este opțiunea preferată de acest Parlament. Importurile vor trebui să respecte standardele, standardele europene. Există angajamente în legătură cu mediul, cum ar fi gestionarea pădurilor și a resurselor de pescuit și un uh, angajament să se respecte acordurile multilaterale, inclusiv cele de la Paris. Și mă bucur că Singapore s-a angajat să aplice capitolul TST și Uh, va face eforturi pentru a ratifica trei convenții importante ale uh, OIL, OIM, mă scuzați. Um, există un dialog cu partenerii sociali, cu Organizația Internațională a Muncii și există un grup de lucru interministerial pentru a adecva legislația internă cu aceste convenții. În ceea ce privește acordul privind protecția investițiilor, acesta este uh, acordul de investiții cel mai progresist pe care l-am negociat până acum și trebuie să fie un model pentru acordurile viitoare. Doresc să mulțumesc doamnei comisare și echipei sale pentru că a ținut cont de preocupările Parlamentului în legătură cu uh, sistemul de rezolvare a disputelor între investitori și state învechit și toxic. În acest caz uh, se vor folosi judecători Uh, recunoscuți pentru competența lor, va exista un mecanism de apel uh, și se vor face eforturi pentru a avea acces la un tribunal multilateral de investiții. Acest sistem înlocuiește cele 13 uh, tratate bilaterale pe care le aveau state membre. În fine, doresc să spun că acest acord are o slăbiciune majoră care cred că trebuie abordată în următoarele acorduri. Dau investitorilor drepturi, dar nu dă obligații. Acum trebuie să le dăm și obligații în viitor. Domnule președinte, um, cu această paranteză recomand aceste acorduri Parlamentului. Mulțumesc! Martin. Mulțumesc, domnule Martin. Am o solicitare. Suntem în întârziere cu 15 minute, deci vă rog respectați-vă timpul. Trebuie să încheiem dezbaterile din această seară înainte de miezul nopții. Și de aceea nu voi permite utilizarea cartonașelor albastre. Are cuvântul acum celălalt raportor, domnul Lopez Isturis White. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule David Martin și sunt de acord cu domnia sa, mulțumindu-i ambasadorului eh, din Singapore, care ne-a ajutat foarte mult în elaborarea acestor rapoarte. Ne-a prezentat o imagine transparentă și întotdeauna bine informată în legătură cu realitățile Singaporelui. Au trecut deja 15 ani de când Consiliul European a autorizat Comisia să negocieze un acord cu Singapore și era timpul să încheiem acest proces mâine, facem un pas înainte prin uh, vot. Ne vom, sper că ne vom da consimțământul, uh, acordul, uh, cadrul de cooperare și acordurile de liber comerț și protecția investitorilor. Astăzi, încă o dată, trimitem un mesaj puternic în legătură cu angajamentul Uniunii Europene pe calea cooperării internaționale și multilaterală, în fața atitudinii altora știm cine sunt într-o lume în care competențele naționale sunt puse sub în întrebări, Uniunea Europeană e fermă și semnalează că cooperarea internațională e importantă. Noi încercăm să instituționalizăm relații cu Singapore care durează de zeci de ani și sunt bazate pe o istorie lungă de legături politico-economice, de prietenie. Nou cadru juridic pentru relațiile bilaterale va însemna o consolidare a cooperării între Singapore ore și Uniunea Europeană. Obiectivul ar fi să cooperăm pe teme cum ar fi justiție, securitate, schimbări climatice, dezvoltare, chestiuni uh, foarte importante pentru cetățenii noștri. Vă reamintesc uh, importanța geostrategică a Singaporelui. E un actor uh, foarte important pentru echilibrul din Asia, Pacific și stabilitatea acestei regiuni este importantă pentru Europa, pentru firmele noastre, pentru cetățenii noștri. Singapore e poarta spre piața asiatică, e o platformă pentru firmele europene cu o poziție strategică între marile economii, cum ar fi China, India, Japonia. Aceste acorduri îmbunătățesc climatul de investiții și vor oferi mai multă certitudine investitorilor europeni. Vreau să <clears throat> evidențiez că uh, în cadrul acestui acord de cooperare vom crea un comitet mix permanent, un comitet cu reprezentanții ambelor părți de nivel înalt care va munci zi de zi pentru a îndeplini uh, obiectivele de cooperare între noi. Vom fi interlocutori privilegiați când se vor lua decizii în chestiuni cum ar fi securitatea internațională, cooperarea științifică, tehnologică, sectoare cum ar fi energia, mediul, uh, resursele naturale, transportul, mai ales transporturile maritime și aeriene. Vom coopera în chestiuni uh, de informație, cibersecuritate, importanța cooperării mm, în acest domeniu care este global și fără frontiere și unde uh, firmele noastre pierd milioane după atacuri cibernetice uh, și înseamnă că acum putem să luptăm împreună împotriva acestor uh, amenințări. Avem și schimburi culturale deja existente, programe educaționale pentru tineri europeni, Erasmus Mundi, printre altele. Vom uh, avea noi oportunități de uh, afaceri și nu numai de locuri de muncă pentru tinerii noștri. Singapore va fi o platformă pentru tinerii noștri, pentru piața muncii din Asia, semnele și importanța acestui acord pentru securitatea globală, lupta împotriva terorismului, singurul mod de a combate acest flagel care amenință uh, proiectul nostru de binestare e să cooperăm cu cât mai multe țări, cu schimb de date, informații, și cu finanțarea necesară, astfel încât vom putea combate ter- atacurile teroriste și, le, teroriste și le vom putea în, în, împiedica. Acordul e o pentru toți uh, întreprinzătorii europeni ca să aibă relații comerciale nu doar cu Singapore, ci și cu alte țări asiatice. Uh, mai mult de 10.000 de firme uh, și întreprinzători din Uniunea Europeană se stabilesc la Singapore și utilizează Singaporele ca un centru pentru a fi activi în întreaga regiune a Pacificului un, juridic, uh, un cadru juridic stabil e piața de temelier că acord de asociere pentru ca firmele europene să aibă securitate juridică în, raport, în relațiile lor cu Singapore. Noi des, uh, deschidem noi oportunități de afaceri, promovăm investiții, creștere, expansiune de fiecare dată când cetățenii noștri eh, pot dezvolta liber și sigur ideile și proiectele de afaceri, noi creăm un mediu adecvat pentru eh, a, ajuta la crearea de locuri de, de locuri de muncă. Am mai menționat deja și vreau să mai precizez, sunt și teme cum ar fi schimbările climatice, importanța geopolitică a Singaporelui, când e vorba de a combate catastrofele umanitare eh, și de mediu în Asia de Sud, e foarte mare. Uh, noi vom avea acum o platformă privilegiată pentru a coopera, a participa la procesul decizional al politicilor din domeniul climei adoptate de Singapore. Cu uh, know-how-ul nostru, cu cunoștințele noastre în combaterea schimbărilor climatice, care este o politică cheie a Uniunii Europene și, în final, vreau să mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră care m-au ajutat, au colaborat foarte bine cu mine la elaborarea acestui raport și sunt convins că mâine vom putea adopta cu mare majoritate acest acord cadrul de colaborare și cooperare cu Singapore. Cred că e o mare realizare pentru noi toți și o sursă de stabilitate, de ocupare, garanție pentru viitorul relațiilor noastre internaționale. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Lopez. Acum uh, subliniez trebuie să vorbim pe o singură voce. Bun, acum uh, are cuvântul doamna comisar Malmström. Mulțumesc, domnule președinte, bună seara tuturor. Aș dori să încep prin a le mulțumi raportorilor, domnului Martin și domnului Lopez Isturis White pentru munca depusă și pentru, că, pentru lunga călătorie pe care am parcurs-o împreună. Puține locuri uh, uh, simbolizează beneficiile comerțului uh, mai bine decât uh, Singapore. Singapore, uh, fără resurse naturale, deschizându-se, a devenit una dintre țările cele mai prospere și și-a ajutat și poporul să devină prosper. Este un exemplu a modului în care investițiile, uh, dezvoltarea și dezvoltarea durabilă pot și trebuie să meargă mână în mână în... Și relația cu Singapore este un exemplu și pentru viitoare. Am fost parteneri eh, timp de decenii și am decis să eh, încheiem aceste trei acorduri eh, pentru a consolida acest parteneriat. Noul acord de parteneriat și cooperare UE-Singapore va crea cadrul pentru cooperarea bilaterală între doi parteneri, parteneri pe aceeași lungime de undă, dar suntem și parteneri de investiții și comercial. Singapore este cel mai mare partener comercial în Asia de Sud-Est și uh, top 5 la servicii, între primii 20 la bunuri, iar acordul de investiții comercial și de investiții cu Singapore permite să se, uh, bene, să se dezvolte fluxurile comerciale existente deja. Tarifele pentru comerțul uh, bilateral ar fi eliminate. De asemenea, bariere netarifare în anumite domenii, accesul la piața achizițiilor publice, toate acestea vor crea uh, oportunități pentru întreprinderi și persoane de ambele părți. Avem și un capitol de dezvoltare durabilă. Asta include uh, prevederi privind drepturile muncitorilor, dar și chestiuni de protecția mediului, uh, etichetare, responsabilitatea socială a întreprinderilor și uh, se acordă un rol important uh, societății civile din Singapore pentru a monitoriza punerea în practică. Ratificarea convențiilor uh, Organizației Internaționale a Muncii uh, va fi și ea o prioritate. Uh, și aici uh, autoritățile din Singapore s-au pregătit foarte bine pentru uh, preved implementarea prevederilor de dezvoltare durabilă. Acordul comercial a fost um, negociat împreună cu acordul de protecție a investițiilor, care uh, conține întregul sistem de protecție a investițiilor pe care uh, Parlamentul European a contribuit uh, la, um, să-l creăm preocupările uh, societății civile exprimate, lipsa transparenței, uh, lipsa um, independenței, lipsa um, regulile uh, vagi. Um, toate acestea au fost cererea ale societății civile și au fost îmbunătățite. Acum, acordul face ca standardele privind protecția investițiilor să fie mai stricte. Avem un acord care uh, respectă dreptul unui guvern să facă noi legi în uh, domeniul pentru a proteja interesul public, sănătatea publică și mediul. Se creează un sistem de instanțe transparente, sistem care corespunde cu uh, avizul uh, avocatului general în cazul acordului de liber schimb cu Canada investițiile mult, uh, instanțele de uh, investiții multilaterale ar putea uh, fi inspirate de aceste sisteme. Inclusiv am ar putea fi incluse obligațiile investitorilor, cum spunea domnul Martin. Aceste acorduri, deci negociate cu Singapore, sunt acorduri de uh, foarte moderne Dincolo de faptul că Singapore este un partener, Singap- um, pentru noi această țară este și um, un pol economic um, în Asia de Sud-Est, ceea ce va stimula și alte țări să uh, îi se alăture. Aceste acorduri, de asemenea, sunt și o bază pentru o colaborare economică, dar și politică mai uh, puternică. Se creează o bază, cum spunea raportorul, pentru Um, interacțiune eficace bilaterală, consolidarea dialogului uh, politic și pentru cooperare într-o serie întreagă de domenii uh, drepturile omului, securitate, uh, conectivitate, justiție, societatea informației, schimburi culturale, precum și ocupare și afaceri sociale vom putea să cooperăm mai bine la nivelul um, științei și cercetării, în uh, energie, schimba, uh, combaterea schimbărilor climatice, pro, protecția resurselor, orașe inteligente, transport. O comisie comună din, um, cu reprezentanți din ambele părți se va crea pentru a se asigura că acordurile funcționează în mod adecvat și că sunt implementate. Se vor stabi- această comisie va stabili prioritățile și va promova obiectivele acordurilor. Singapore întotdeauna a sprijinit uh, multilateralismul regional, este țara coordonatoare pentru dialogul UE-ASEAN. Punem foarte mare uh, valoare, uh, foarte mare preț pe acest acord. Cooperarea până acum cu Singapore în ceea ce privește ASEAN a fost foarte fructoasă. Deci uh, relațiile între UE și Singapore sunt uh, profunde uh, chiar de acum și uh, potențialul pentru consolidare este foarte mare. Ne bazăm pe un uh, sistem uh, multilateral și nu numai. Mulțumesc Parlamentului European și aștept cu nerăbdare sprijinul mâine la vot. Dziękuję bardzo pani komisarz. Z tego wynika, że Mulțumim, doamna comisar. Cu aceasta, dezbaterea noastră este uh, foarte promițătoare. Tonul s-ar putea să fie unul oarecum diferit față de cel al dezbaterii precedente. Domnul Kelly. David Lopez. Mulțumesc. Mai întâi doresc să mulțumesc raportorilor David Martin și Lopez pentru buna cooperare cu raportorii din umbră. În sfârșit am reușit să finalizăm acest acord și sperăm că va fi votat mâine. Comerțul între Singapore și uh, Uniunea Europeană reprezintă 55 de miliarde de uh, exporturi ale UE. Uh, comerțul uh, între cele două entități uh, va crește mult cu ocazia acestui acord de liber schimb foarte bun. Mulțumesc, doamnei comisare Marstrom, pentru sprijin. Uh, multe zone vor beneficia de pe urma acestui acord, inclusiv în Irlanda. Lucru foarte important acum când irlandezii sunt uh, foarte îngrijorați în legătură cu ce se va întâmpla cu exporturile lor spre Regatul Unit după Brexit. Astfel arătăm că Uniunea Europeană lucrează pentru cetățeni, pentru noi toți și este vizionară. Doresc să spun că cu eliminarea tarif- um, barierelor tarifare și netarifare, Uh, multe firme vor avea uh, de câștigat. Uh, este o propunere progresistă care rezolvă și problemele disputelor între investitori și state și doresc să vă spun că după uh, aprobarea acordului cu Canada și Japonia, mâine uh, Trebuie să um, votăm și pentru acordul uh, uh, cu uh, Singapore și apoi să-l sărbătorim mâine cu un whisky irlandez. Proșa. Vă mulțumesc, domnule Kelly. Încă o dată vă rog foarte mult să vă respectați timpul, pentru că trebuie să terminăm la timp. Are cuvântul doamna Mosca în numele grupului SCD. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. După uh, puține, puține săptămâni de când am votat acordul cu Japonia în Parlament, Eh, iată, din nou discutăm că era un acord strategic pentru Uniunea Europeană, pentru cetățenii, pentru lucrători, pentru firmele din Europa. Uniunea Europeană, după eh, golul lăsat de Statele Unite, se afirmă ca protagonista absolută în comerțul eh, internațional. A noastră e a treia cale. Nu ne opunem protecționismului, dar și liberalismului de, fără frontiere și e o cale foarte atractivă. Datorită acestui parteneriat, noi proiectăm propriile noastre standarde și valori la nivel global. Datorită clauzelor privitoare la protecția lor, lucrătorilor, consumatorilor și mediului, reușim să protejăm cetățenii de, de efectele colaterale ale globalizării. Pot cita câteva. Mă refer la uh, angajamentele asumate de Singapore de a ratifica convențiile Organizației Mondiale a Muncii, uh, să respecte acordul de, pentru climă de la Paris, să recunoască indicațiile noastre de origine geografică, Ehm, și nu numai atât. Ehm, nu putem să uităm că peste 90% din creșterea economică globală în următorii ani ehm, se va produce în afara granițelor noastre. Aceste acorduri de aici asigură un debușeu fundamental pentru a susține ocuparea și creșterea și în Uniunea Europeană. Singapore e poarta de acces spre ASEAN, pe, de țărilor ASEAN, sud-estul Asiei, regiunea economică cea mai dinamică din lume, piețe foarte importante pentru produsele noastre europene nu mă refer doar la marile multinaționale, peste 80% din firmele europene prezente în Singapore sunt IMM-uri. Exporturile spre Singapore au garantat 33 de miliarde de euro uh, beneficiu pentru firmele noastre. Acordul va uh, crea și mai mult profit, se vor crea și mai multe locuri de muncă în Europa și cu costuri zero. Economia Singaporelui e complet complementară cu cea a Uniunii Europene, de la sectorul industrial, la cel agricol, Ă, întreg ă, sistemul nostru european este în ă, armonie cu sistemul Singaporului. Față cu aceste fapte și numere, nu trebuie să avem nicio îndoială, sunt acorduri fundamentale pentru lucrătorii europeni ale căror produse sunt vândute și apreciate în întreaga lume și pentru cetățeni care vor fi mai bine protejați uh, contra efect, posibilor efecte negative colaterale ale globalizării. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, acum în numele grupului ECR are cuvântul domnul Tanok. Domnule președinte, acordul de liber schimb UE-Singapore este încă un exemplu al agendei globale de liber schimb a Uniunii Europene. Tocmai a fost încheiat acordul cu Japonia. Deschiderea piețelor către întreaga lume pentru toate cele 28 de state membre este atât un exemplu. Marea Britanie este la numai um, două luni de părăsirea Uniunii Europene și îmi amintesc de promisiunile celor care doreau să părăsească Uniunea Europeană în campanie. Una dintre ele era faptul că părăsind Uniunea Europeană, Regatul Unit ar putea în sfârșit să încheie atâtea acorduri de liber schimb cu statele din Commonwealth pe care UE este incapabilă să le încheie. Și iată-ne astăzi uh, discutăm despre acordul de liber schimb cu Singapore, fostă țară din Commonwealth, uh, țară din Commonwealth, dar și din ASEAN, după ce l-am încheiat pe cel cu Canada se par, reiese destul de clar că după 29 martie, UE27 vor avea uh, oportunități mult mai bune de comerț cu Commonwealth decât Regatul Unit. James Dyson, un uh, um, uh, industriaș uh, din Regatul Unit, dar care uh, Um, dorește să, ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană a beneficiat de pe urma uh, apartenenței Regatului Unit la Uniunea Europeană. El chiar ar, tocmai s-a mutat în Singapore și va beneficia de pe urma acestui uh, acord. Mulțumesc. Care cuvântul în numele al de domnul Tremosei Balsers. Moltes gracias, señor president. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisară Mastrom, dragi colegi. Încep prin a spune că Cooperarea între raportorul David Martin și toți raportorii din umbră a fost foarte bună. Și votul clar pentru acest uh, acord cu Singapore în Comisia INTA a reflectat această cooperare excelentă. Doresc să mulțumesc ambasadorului Singapore și, uh, uh, statului Singapore și guvernului său pentru răbdare și implicare. Avem un acord bun comercial și de protecție a investițiilor. Este un acord win-win pentru ambele părți și atât pentru consumatori cât și pentru firme. Negocierile între UE și Singapore au fost lansate în decembrie 2009. Iată, 10 ani mai târziu am reușit, în sfârșit. Singapore e departe. Este uh, de departe cel mai mare partener comercial al UE în Asia în comerțul cu bunuri și servicii. Peste 10.000 de firme europene au birourile regionale în Singapore și uh, profită de un mediu de afaceri profitabil. Singapore este o, o, o poartă spre Asia și spre economii vibrante ale lumii. Acest acord poate fi un model pentru acorduri cu alte țări asiatice, pentru că este primul cu țară în această regiune. Când vine vorba de acordul de protecție a investițiilor, acesta înlocuiește 13 tratate de protecție a investițiilor dintre țări europene și Singapore. Sper că mâine vom vota în favoarea unui uh, sistem nou, modern de rezolvare a conflictelor comerciale. Um, acordul promovează obiective legate de sănătatea publică, sănătate și mediu. Acordul de protecție a investițiilor definește un tratament echitabil preven, preven, eh, pre, eh, luptă împotriva alegerii eh, țării de stabilire în funcție de avantajele fiscale și se asigură responsabilitate și transparență. Dragi colegi, creșterea în Europa vine din comerț, nu din mai multe datorii publice. Având în vedere că avem Brexitul și l avem pe Trump, uh, multilateralismul astăzi este un lucru bun și trebuie să mergem în această direcție. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, domnule Ramon. Trecem la grupul GUE NGL, reprezentat de doamna Miner. Voorzitter, ik heb drie Da, mulțumesc, domnule președinte am uh, trei uh, puncte care mă fac să fiu rezervată față de acordul de investiții cu Singapore. Sistemul de arbitraj, uh, nu știu, îl prezentăm într-un fel, dar de fapt noi știm că se va putea face recurs la acesta dacă guvernele iau, iau um, uh, decizii care uh, dăunează investițiilor. Asta merge împotriva democrației. Se dau drepturi uh, investitorilor, dar nu sunt uh, norme care să fie apărate în ce privește dezvoltarea durabilă, deci cetățe- interesele cetățenilor și ale mediului nu sunt respectate. Apoi există posibilitatea de a se cumpăra obligații de stat uh, de către investiții deci, uh, în caz de criză, atunci investitorii pot bloca restructurarea datoriei publice. Parlamentul nostru și Comisia se gândesc, iată, doar la interesele multinaționalelor, care prevalează asupra intereselor cetățenilor, ceea ce e inacceptabil. Aproape jumătate milion de persoane săptămâna trecută au semnat o petiție împotriva acestui tip de acorduri pentru a stopa acest tip de acorduri de protecție a investitorilor. Deci, uh, haideți să stopăm acest sistem de arbitraj, să stopăm acest acord și această justiție de clasă care se folosește doar firmelor și intereselor comerciale. Mulțumesc! Am da, mulțumesc! Spune președintele acum, uh, în numele grupului Verzilor, are cuvântul domnul Buticofer. Prezident, frau comisarin, verte Kolleginnen und Kollegen. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, uh, dragi colegi, ceea ce s-a, ce s-a dovedit uh, bun de mult timp chiar e bun și da, uh, relația cu Singapore s-a dovedit uh, una trainică. Acum ei coordonează acordul între UE și ASEAN și mi se pare momentul potrivit să ajungem la acest acord. Europa dorește o mai bună cooperare cu ASEAN pentru a-și urmări interesele, dar și valorile. Vrem parteneriate strategice, vrem și cu ASEAN un parteneriat strategic pentru în scopuri de securitate și dezvoltare în spațiul Indo-Pacific. Dorim să creștem conectivitatea între UE și Asia și dorim să cooperăm la nivel multilateral. Și ne dorim de asemenea aplicarea drepturilor uh, omului uh, totală, de la eliminarea pedepsei capitale, uh, până la multe altele, dar și protecția mediului. Dar mai trebuie să menționez un lucru și îl voi spune în engleză, astfel încât și cei din Singapore să mă interesează. Titlurile de datorie publică nu trebuie să fie acoperite de acorduri de protecția investițiilor. De la criza din 2007, UE are standarde și proceduri, astfel încât dacă un guvern, pentru situația în care un guvern devine insolvabil, iar aici în uh, acordul de protecție a uh, investițiilor se creează o lacună. Cum scrie Handelsblatt, acest acord crește pragul uh, pentru consimțământul investitorilor față de nivelul um, din statele membre. Investitorii din acest protejați de acest acord vor fi privilegiați față de alți investitori. Este inacceptabil. Noi Solicităm tocmai de aceea ca, vot, ca acordul de uh, protecția investițiilor să nu fie votat mâine până când se va elimina, până când uh, se va elimina anexa 4. Mulțumesc. Please, 30, 39. Fără dezbateri, în, uh, fără dezbateri paralele, vă rog să menținem uh, ordinea. Acum, în numele grupului EFDD, doamna Beghin. De președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, nu putem să lăsăm firmele să dea statele în judecată. Dacă sunteți în acest Parlament, ca și mine și dumneavoastră, credeți că puteți să faceți o diferență pentru cetățeni. Dacă doriți să continuați să faceți acest lucru, dacă doriți că deciziile luate aici, în acest hemiciclu, să fie cu adevărat independente, nu puteți vota în favoarea acordului privind protecția investițiilor cu Singapore. Acest acord este și mai prost decât CETA și va permite uh, firmele mari să dea în judecată guvernele, regiunile, comunele uh, Practic, actele legislative pe care le adoptăm aici nu vor avea nicio valoare pentru că vor fi uh, respinse de tribunale uh, atunci când vor avea consecințe asupra economiei. Eu uh, sprijin acordurile care aduc uh, avantaje concrete întreprinderilor noastre. Aici nu e vorba doar de comerț, e vorba de două acorduri diferite. Este un acord pentru investiții care va permite firmele să dea în uh, judecată statele și un acord de liber schimb care se referă doar la exporturi și importuri. Acest, al, al doilea este cu siguranță pozitiv pentru economia noastră, ne va permite uh, să mm, avem activități pe o piață cu creștere rapidă ca piața asiatică. Sprijin un astfel de raport exclusiv comercial, dar doresc să subliniez cu aceste negocieri a fost promovate fără transparență. Și doresc să spun că Comisia a informat uh, Parlamentul Uh, doar în legătură cu apărarea uh, unor uh, mărci și apelații geografice. Uh, vom vota împotriva tratatului privind investițiile, pentru că prevede un tribunal special care la care firmele multinaționale vor putea depune plângeri. Deja ne-am opus unei astfel de instanțe când am votat CETA și ne vom opune și acum. De aceea ne-au votat cetățenii. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele grupului ENL are cuvântul doamna Jame. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, da, comerțul nu are inamici. Ăsta este credoul uh, tehnocraților, liber schimbiștilor, comisiei. Uh, noi ne-am abandonat, ne-am abandonat frontierele, nu mai avem uh, taxe vamale, aproape. Acest tratat cu Singapore, care este o, o placă turnată a comerțului internațional, vine pe lângă celelalte acorduri de liber schimb și deschidem așa fără paznic porțile larg mărfurilor din Asia spre Europa și ne periclităm propriile economii. E un acord cu atât mai periculos, mai ales pentru consumatorii francezi și europeni, cu cât Singapore nu recunoaște o mare parte din normele europene. Cât despre valorile Uniunii Europene, nici nu mai are sens să vorbim. Ele se opresc acolo unde domnesc interesele multinaționalelor, libertatea presei, drepturile omului, faptul că Singapore e pe o listă gri a paradisurilor fiscale, dar nimic din toate astea nu pare să deranjeze Comisia. Comerțul se <laughs> pare că nu are inamici, doar că nici Franța, nici Europa nu au nimic de câștigat de pe urma acestor schimburi. Multinaționalele, da, în schimb. Doar că aceste politici ultraliberale ale profitului Eh, și ale avocaților eh, nu sunt dorite de popoare. Oamenii doresc să decide ei ce intră și ce iese pe teritoriul lor și ce își pun, ce ajunge în farfuria lor. Și de acum oamenii sunt hotărâți să se apere contra acestor politici globaliste eh, fără nicio protecție. Și dacă se încheie acest acord, poporul îl va anula. Mulțumim. Acum are cuvântul doamna Questhout Rowold. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă rezum la câteva puncte. În primul rând, este primul acord negociat după sentința CEJ referitoare la competența uh, Um, unică sau mixtă în ceea ce privește acordurile de liber schimb. Deci este un acord modern, progresist, cel pe care îl vom vota mâine. Două puncte. Prima parte a acordului de liber schimb, mai exact, Singapore a um, recunoscut convențiile OIM și și-a asumat angajamentul de a le ratifica. Asta este um, conform cu dorințele noastre. Doamna comisar care a dus aceste negocieri, a, pentru ea a fost o victorie. În acordul de protecție a investițiilor avem un acord, o, o instanță bilaterală cu mecanism de apel. De ani de zile noi cerem asta în Parlament și iată, acum este pe hârtie și Singapore a acceptat asta și asta este pozitiv pentru noi. Singapore va fi un deschizător de porți uh, pentru uh, comerțul cu întreaga regiune ASEAN. Tocmai de aceea noi de la PPE vom vota pentru. Vă mulțumesc pentru cooperare. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumim, are acum cuvântul doamna Gras van der Heinz. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Comerțul pentru toți, promovat de comisie, se lasă așteptat. Cu acest acord, încă o dată se duce o politică radicală a pieței, de care vor profita numai marile concerne. Durabilitatea, drepturile lucrătorilor, standardele de mediu, comparativ joacă un rol neglijabil. Singapore până acum nu a ratificat și nu a implementat uh, convențiile OIM. Pentru asta este nevoie de posibilitatea de sancțiuni. Însă le căutăm degeaba în acest text, pentru că la protecția investițiilor, da, există unele îmbunătățiri, dar problematica în sine nu s-a schimbat. Investitorii străini în continuare au drepturi privilegiate um, de a depune plângere. Pentru mine acesta nu este un comerț bazat pe valori. Așa cum am spus-o la Comisia pentru Comerț, voi vota împotriva acordului de liber schimb și împotriva acordului de protecție a investițiilor cu Singapore. Mulțumim. Domnul Zahradil are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisară. Sunt uh, este uh, al treilea mandat în Parlamentul European și mi-aduc aminte cât de mult a durat să ajungem aici. Pentru că acordul de liber schimb între UE și Singapore l-am moștenit din mandatul precedent. Iată, ajungem aproape de sfârșitul drumului și putem să ne fericităm. Singapore este un hub tehnologic și logistic în Asia de Sud-Est. E un lucru bun faptul că acum uh, statele din Uniunea Europeană fac eforturi pentru liberalizarea comerțului mondial. După acordurile cu Canada și Japonia, iată un nou acord de liber schimb. Trebuie să semnăm un acord similar și cu Vietnamul. Sper că vom reuși înainte de sfârșitul acestui mandat. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum urmează doamna Mariete Șache. Thank you very much, President. Commissioner... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. S-a făcut comerț de sute de ani și la distanțe din ce în ce mai mari s-au dezvoltat mijloacele de transport. Acum avem și digitalizarea, serviciile pot fi oferite în întreaga lume, un interpret din Australia poate, mă rog, un traducător poate traduce o carte scrisă în Franța sau, în fine, un ITist uh, uh, indian poate ajuta pe cineva în Brazilia cu calculatorul său. Deci, noi nu creăm comerț, dar ce putem și trebuie să facem este să ne asigurăm că regulile conform cărora se desfășoară comerțul creează un nivel de egalitate pentru toți, că sunt predictibile, că sunt uh, uh, Uh, sub domnia fair play-ului și că sunt beneficii pentru toți. Uh, domnul Trump ne arată foarte clar care e alternativa la toate astea. Și la fel și președintele și din China. Fără reguli avem nesiguranță și oamenii sunt amenințați și, și averea lor e amenințată. E puțin ironic că se tot, uh, unii colegi tot critică nu neapărat comerțul, de exemplu comerțul cu China, și regulile și acordurile comerciale pe care încercăm să le semnăm. Deci mă bucur că văd că unii dau dovadă de calitate de lider și, și pentru că Singapore e un partener al nostru cu care am negociat uh, numai puțin de 10 ani de zile. Singapore e un nod comercial modern pentru servicii, investiții, un partener uh, puternic uh, spre, și cu întreaga regiune a sud-estului Asiei în general. Um, de aceste acorduri nu înseamnă că Singapore va deveni o copie fidelă a noastră și nici viceversa. Sigur, noi răspundem pentru propriile noastre reguli, standarde și mă bucură să văd că am putut să convingem pe cei din Singapore să înlocuiască cele 13 acorduri învechite care includeau capitole privitoare la reglarea de diferende uh, uh, între Singapore și SUA să le um, înlocuiască cu un sistem de mm, instanțe pentru investitori. Asta duce la mai multă transparență, se menține dreptul nostru de reglementare se creează un mecanism de uh, apel, de căi de atac, un rol mai mare pentru societatea civilă. Deci, uh, cei care nu uh, își doresc sistemul ASDS uh, ar trebui să susțină acest acord mai modern cu Singaporele. Cred că împreună putem trimite un semnal într-o perioadă în care naționalismul, protecționismul, populismul sunt în creștere și anume că noi, calitățile de lider ale noastre uh, susțin deschiderea și împreună cu partenerii noștri ne dorim un comerț bazat pe reguli clare. Mulțumim, doamnă. Acum, domnul Emanuel Morel. Coleg, madame... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamna comisar. Acordurile de liber schimb vin unul după altul și sunt, și sunt uh, la fel Uh, se, se vin unul după celălalt, uh, mai ales acum înainte de sfârșitul mandatului și sunt toate la fel pentru că privilegiază interesele celor care dețin capital sau a marilor întreprinderi în detrimentul între, uh, oamenilor și a salariaților. Deci nimic nou la acordul cu Singapore, niciun fel de reguli privind mediul, tribunale speciale care favorizează întreprinderile și nu statele, norme sociale neobligatorii, drepturi, dar niciodată obligații. Și vorbim de Singapore și spunem Europa are multe valori în, com- în comun cu Singapore. Însă Singapore este un regim autoritar, nu un uh, calm, re- liniștit regim uh, parlamentar. De asemenea, este un paradis fiscal recunoscut, unul dintre campionii mondiali la opacitate financiară. Este o contradicție aici să spunem că combatem uh, evaziunea fiscală și, fiscală și în același timp uh, facem un acord de liber schimb cu acest uh, stat. Spuneți că este cel mai bun acord care putea fi obținut? Eu cred că era loc de mai bine. Mulțumim foarte mult. Ianic Jado acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisară, dragi colegi. Doamnă comisară, ați uh, lăudat Uh, și aveți dreptate, dinamica economică a statului Singapore, dar nu ați uh, lăudat libertatea presei și democrația în Singapore și e normal, pentru acord, acest acord de investiții minează sistemele democratice. Cum nu vedeți că Um, faptul că populiștii și uh, naționalismul câștigă teren se datorează transferurilor de suveranitate pe care le organizați dinspre cetățeni spre mm, companiile multinaționale. Aceste tribunale de arbitraj, unde zeci de mii de firme multinaționale bazate la Singapore vor putea ataca stările europene Ehm, când vine vorba de mediu, de sănătate, de serviciile publice și chiar de restructurarea datoriilor, minează democrația. Europa înseamnă democrația. Trebuie să apărăm interesele cetățenilor, nu ale multinaționalelor. Dragi colegi, vă rog, respingeți acest acord de investiții. Nu putem să sprijinim într-una companiile multinaționale, paradisurile fiscale, regimurile autoritare, pentru că astfel distrugem democrația și proiectul european. Vă mulțumesc, mesajul dumneavoastră este clar. Urmează acum the Earl of Dartmouth, William. Uh, thank you, Mr. Chair. Well, it's very good that somebody else is passionate. Mulțumesc. Ce bine că vedem atâta pasiune despre uh, pe chestiunile comerciale, dar Singapore e o poveste de succes. Singapore acum uh, are un PIB pe cap de locuitor mai mare decât Germania. Singapore, mm, subliniez, nu e parte dintr-un mare bloc comercial Poate că cei care doresc să rămână uh, Marea Britanie în UE uh, sunt prost informați și nu știu acest fapt. Acordul nostru cu Singapore e un succes pentru principiile liber, uh, liber schimbiste. În fine, vreau să răspund unei afirmații de aici, care s-a făcut aici. Deci, la 45 de ani după ce Regatul Unit a intrat în Uniunea Europeană, se semnează acest acord. Metoda UE a acordurilor comerciale e cumva că la dansez cu tine, întâi încet, după aia mai repede, iar încet. În uh, acord vor fi abolite mm, în, în întregime tarifele la tot felul de bunuri fabricate și între UE și Singapore va, se va, va, va exista o recunoaștere reciprocă a calificărilor profesionale. Dar ce nu cere acest acord e libertatea circulației persoanelor. Asta din nou demonstrează că comerțul liber și libertatea de circulație pot fi și chiar sunt două lucruri complet diferite. Acum cât despre Brexit, UE acordă Singapore abolirea tarifelor, dar în același timp Uniunea Europeană Eh, se tot, eh, tot face presiune în legătură cu frontiera eh, fizică cu Regatul Unit. Liberalizează, se liberalizează serviciile în acest acord cu Singapore, dar se strânesc paime în legătură cu serviciile între Regatul Unit și UE după Brexit. Poate că într-o bună zi UE va da dovadă de același bun simț economic și față de Regatul Unit pe care îl demonstrează la ora actuală uh, cu Singapore. Dar trebuie să spun că probabil că ziua aceea va veni doar când actualul uh, președinte al Consiliului, domnul Donald, Donald Tusk, își găsește și el un loc șor special în iad. Și vreau să se consemneze că uh, abuzul planificat și toxic al domnului Tusk nu va duce la niciun rezultat Uh, nu e demn de un uh, politician de frunte și nu ajută deloc pe nimeni. Deci uh, solicită autorităților europene să semneze un tratat similar și cu Regatul Unit, așa cum a semnat și cu Singapore. Mulțumesc pentru timp, timpul acordat și pentru înțelegere. Da, mulțumim. Acum da, cred că intervenție uh, fără microfon din sală. Oricum, are cuvântul acum domnul Lancini. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am uh, spus cât de frumos și avantajos poate fi acordul de liber schimb între UE și Singapore. Mi se pare incredibil. De fiecare dată când UE negociază un acord comercial de investiții, uh, Uh, indiferent de unde, totul pare să fie doar în favoarea noastră, dar acest acord a fost negociat într-o epocă acum depășită de realitățile actuale. Singapore este uh, o țară din sud-estul Asiei. Riscul concret, uh, dragi colegi, este ca avantajele acestui tratat să fie simțite de alții care nu sunt parteneri ai Uniunii Europene și nu respectă param parametrii fixați pentru acordurile Uh, comerciale. Singapore este a treia țară de proveniență ale produselor contrafăcute din lume uh, nu se luptă suficient împotriva acestui fenomen pre, foarte prezent în Africa și uh, industria italiană este una dintre principalele victime ale acestuia. Riscăm să deschidem uh, porțile unor produse contrafăcute de proastă calitate din Malezia, din China și care sunt uh, uh, transformate în uh, Singapore. Sistemul din Singapore nu prevede un registru pentru indicațiile geografice care nu vor fi apărate automat. Um, europenii vor trebui să activeze procedurile uh, singuri. Liberalizarea reciprocă a serviciilor financiare este Uh, un element al acordului care riscă să permită um, să nu se respecte acordurile europene în acest uh, domeniu. Singapore este pe o listă gri a paradisurilor fiscale și acordul furnizează puține garanții împotriva excluziunii fiscale și uh, în legătură cu transferurile firmelor multinaționale cu sediul în UE. Mulțumesc. Are cuvântul Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, un element în ceea ce privește eh, dimensiunea de politică externă. De câte ori în plen am vorbit despre faptul că sistemul de decenii bazat pe multilateralism eh, și reguli comune este sub presiune. Partenerii de până acum pun sub semnul întrebării ceea ce s-a obținut până acum și chiar încearcă să reducă, să elimine ce s-a obținut până acum prin măsuri de, protecționism. Tocmai de aceea, acordul cu Singapore vine în momentul potrivit. Se merge dincolo de o colaborare economică. Este un semn de colaborare între parteneri care sunt pe aceeași lungime de undă și va, va contribui la promovarea multilateralismului. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, domnul Schuster. Mulțumesc, domnule președinte. În Uniunea Europeană suntem mândri pentru că suntem pentru liber schimb, dar și pentru un uh, comerț bazat pe valori și de asta ține ca și noi să garantăm un minim uh, de protecție pentru lucrători. Tocmai de aceea toate uh, convențiile OIM trebuie să fie ratificate și implementate. Singapore e, e foarte reticent față de asta. Ultima scrisoare din partea autorităților din Singapore arată că acesta nu este dispus să își schimbe atitudinea. Scrisoarea este plină de vorbe goale și nu e acceptabil acest lucru. Cine dorește un o poziție privilegiată în comerțul cu Uniunea Europeană trebuie să garanteze un minim de protecție pentru lucrători. Asta nu e important numai pentru cei de acolo, angajații de acolo, ci este important și pentru, uh, să, um, pentru a evita um, dumpingul social. Cine ia în serios acord, um, comerțul bazat pe valori ar trebui să respingă acordul cu Singapore. Mulțumesc! Urmează acum domnul Etheridge. Mulțumesc. Ce bine că sunteți așa de uh, entuziaști de, uh, pentru un acord comercial cu o uh, țară dinamică, fără impozite mari. Da, da, moștire pentru dumneavoastră. Mai este o țară mult mai apropiată de dumneavoastră, în care e la fel ca Singaporele. Dar cu ea nu vreți să, să încheiați acorduri. Nu știu când vă veți trezi odată, dar când va pleca Regatul Unit, Singapore ne-a spus deja că vor încheia deja un acord cu noi, pentru că sunt economii dinamice, insulare, care fac comerț cu întreaga lume și vor să acționeze rapid. N-au nevoie de 10 ani de negocieri cu un monolit Uh, pentru un acord. Vorbim despre comerț, vorbim despre uh, modul de a ne face mai bogați, de a avea bunuri și servicii comercializate. Așa funcționează lucrurile. Nu, nu, nimeni nu impune uh, nimic celălalt partener și nu are nevoie de 10 ani ca să încheie un acord. Sper că veți fi la fel de entuziaști pentru un acord cu uh, Regatul Unit, că vă va plăcea foarte mult. Pan Poseu Jacques, Colombia. Mulțumesc și acum domnul Colombia are cuvântul. Domnule președinte, încheierea unui acord cu Singapore înseamnă că dăm deja un cec în alb Chinei. Singapore a ieșit din Federația Maleziană în 65 din cauza componentei sale demografice, 65% chineză, și este un avampost al Chinei. Astăzi, uh, o mare parte din exporturile Singaporelui sunt de fapt produse chineze care sunt doar expediate. Asta, acest lucru înseamnă, deci, că deschidem Chinei economia de piață. Uh, nu e un lucru rău în sine, dar deschidem poarta unui dezechilibru gras, da, grav, dacă nu mortal, pentru economiile noastre, atât când vine vorba de cantitatea, cât și de calitatea produselor, cu standarde practic inexistente față de ale noastre. În plus, atunci când cunoaștem caracterul dens și opac al activităților bancare și financiare ale Singaporelui, trebuie să fim îngrijorați. De aceea vă invităm insistent să respingeți acest acord în numele protecției economiei națiunilor Europei și mai ales uh, ale Franței. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor, felicit pe raportori eh, și deja s-a subliniat aici caracterul strategic al acestui acord cu Singapore, mm, care e partenerul comercial cel mai important din Asociația Țărilor ASEAN și cel de-al treilea exportator după China și Japonia, din acea regiune. Eu vreau să subliniez aici eh, însă încă și mai mult, eh, cum au făcut și alți colegi, că, iată, mizăm pe liberul comerț, dar pe un comerț echitabil, bazat pe reguli în acest timp al protecționismului, în această epocă a protecționismului. mult felicit Comisia pentru Politică Comercială Excelentă. E adevărat că aceste acorduri ar fi putut să se încheie cu mult înainte, însă, cum spune și doamna comisară Malmström, de multe ori în uh, epoca asta a globalizării, nu e vorba doar de exporturi și importuri, ci de lanțuri de producție tot mai complexe, cu materii prime, componente care se asamblează într-un lanț de producție global. Deci lucruri de muncă mai multe, mai bune, mai multe oportunități pentru cetățenii noștri și pentru firmele noastre. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Curtin Darling președintă Singapore este un uh, partener de încredere și strategic al Uniunii Europene și pe bună dreptate trebuie să aprofundăm uh, relațiile. Este, este prima țară din ASEAN uh, care semnează un astfel de acord și deci va fi un exemplu. Comerțul este un motor al dezvoltării umane, însă comerțul nu joacă rolul dacă uh, regulile uh, îi, îi privilegiază pe cei puțini și nu pe cei mulți. Uh, acest acord se bazează pe propuneri politice făcute în ultimul moment, uh, iar întreprinderile în același timp au dreptul să dea în judecată guvernele noastre. Nu pot, nu pot sprijini asta, mai ales că activiști pentru drepturile lucrătorilor uh, Um, sunt, uh, riscă să meargă în închisoare. Noi trebuie să luptăm pentru justiție în uh, domeniul muncii. Domnul Caspari, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, în sfârșit uh, se încheie acest lung proces și sper că mâine Parlamentul European va vota pentru acest acord. Acordul este practic gata de patru ani, însă apoi um, ne-am decis să clarificăm lucruri în fața Curții Europene de Justiție referitor la acest acord. Nu există niciun acord care să fi fost verificat atât de îndeaproape și de Curtea Europeană de Justiție. Facem acum cu Singapore ceea ce am făcut cu Japonia, cu Canada și vrem să facem cu multe altele și anume să creăm reguli pentru uh, comerțul global astfel încât să nu se impună cel mai puternic, cum au spus mulți colegi, să uh, aibă putere dreptul Tocmai de aceea o întrebare către toți colegii care vor să voteze împotriva acestui acord. Ce se îmbunătățește dacă nu avem acest acord? Ratăm oportunități, le lăsăm piața altora, um, nu le creăm lucrătorilor noștri uh, piețe uh, de um, vânzare în străinătate. Îi rog pe cei care au avut o poziție critică să se mai gândească până mâine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, doamnă comisar, acest parlament trebuie să adopte fără întârziere cele trei acorduri importante semnate cu Singapore, care sunt în sfârșit în fața noastră. Acordul de parteneriat și cooperare um, arată importanța strategică a relațiilor cu Singapore. Acordul pentru protecția investițiilor este un pas în plus pentru a pune capăt sistemelor private de arbitraj și va permite eliminarea a 13 acorduri bilaterale depășite și acordul comercial facilitează relațiile cu un partener pertinent din sud-estul Asiei și promovează dezvoltarea durabilă. Acest acord Ehm, include angajamente clare ale Singaporelor în legătură eh, cu eh, ratificarea a trei convenții ale Organizației Internaționale a Muncii. Adoptăm și o rezoluție progresistă a colegului David Martin și vom vota în favoarea acestor texte, fără întârziere. Mulțumesc. Urmează Domnul Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Iată, în sfârșit avem acest acord cu Singapore. E vorba de unul din, una din țările cele mai de succes din lume. procesul ar fi trebuit să fie simplu, dar iată că a fost nevoie de 10 ani din cauza noastră. Da, iată că uh, sunt uh, colegi chiar de aici care au pus bețe în ca să blocheze acest proces și nu știu de ce. Asta nu face decât să meargă contra intereselor comerciale ale Uniunii Europene. Nu ne-am comportat bine cu Singapore, totuși am reușit. E un acord foarte bun acum, un acord cu o economie dinamică a Asiei de Sud-Est. Și mâine voi vota și ar trebui să votăm cu toții pentru, deși... Uh, sunt uh, oameni de la extrema stângă, extrema dreaptă, mai sunt și verzi, sunt și unii social care vor încerca să submineze politica comercială a Uniunii Europene ca să lăsăm uh, loc liber pentru China, pentru SUA. Nu știu, asta ar fi cea mai proastă situație. Nu avem nevoie de o situație, trebuie restaurată încrederea în acest proces și dezvoltarea econom- economiei Uniunii Europene și uh, politicii comerciale. Mulțumesc și acum doamna Nina Gil. Commissioner. Domnule președinte, doamna comisar, în calitate de membră a delegației cu ASEANul, cred în importanța strategică a acestei regiuni pentru Uniunea Europeană. Am avut oportunitatea de a discuta acest acord cu o serie întreagă de părți interesate din Singapore, inclusiv ONG-uri și sindicate independente. Cu toții sprijină un parteneriat mai puternic între Uh, noi și țara lor. Este cu atât mai important acest lucru, având în vedere că comerțul actual uh, are reguli care, urme, care tocmai sunt rescrise. Uh, ma, mă scuzați, Statele Unite nu mai pot fi văzut, uh, ca, văzute ca un uh, partener fiabil. Ratificarea convențiilor, uh, convențiilor OIM și durabilitatea uh, Um, au fost menționate, dar pe mine m-a asigurat domnul Martin, unul, unul dintre raportori, uh, în acest sens. El a reușit să îi convingă pe cei din Singapore să răspundă la multe dintre preocupările noastre. Prim-ministrul și-a asumat angajamente um, prim-ministrul și-a asumat mai multe obligații uh, în acest sens. Uh, este o victorie pentru raportori, dar și pentru uh, grupurile lor politice. Sprijin acest acord. Mulțumesc. Uh, domnul Vales are cuvântul acum. Mâine vom vota pentru comerțul liber și pentru păstrarea competitivității internaționale al firme, ale, a firmelor europene. Vom vota pentru a promova creșterea, dar și standardele și valoare, valorile importante în lanțul de valoric global vom avea condiții ecutabile și în același timp vom promova incluziunea eh, socială și protecția mediului. Chiar dacă uneori eh, este o provocare pentru firmele europene, ne suntem mândri că stabilim standarde, suntem eh, un exemplu în lume. Firmele noastre cresc, acordurile comerciale au contribuit la o creștere semnificativă a exporturilor Uniunii Europene. Avem acum uh, cea mai mare rețea de acorduri comerciale preferențiale în lume, aproximativ 70 pe 5 continente. Și nu trebuie să uităm că creăm locuri uh, de muncă în Europa în urma acestora. Încă o dată, acordurile comerciale cu țări ca Japonia, Singapore sau Vietnamul intră în vigoare și sunt în interesul nostru Trebuie să promovăm astfel de acorduri și în viitor. Sper că mâine vom vota uh, pentru și încurajez pe toată lumea să voteze pentru acest acord. Mulțumesc. Urmează domnul Francisco Asis. Vă mulțumesc și uh, mă va înlocui acum domnul Telișca. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aceste acorduri cu Singapore sunt esențiale pentru Uniunea Europeană, Uniunea Europeană nu vrea să se închidă, vrea să se deschidă spre lume, vrea să aibă o contribuție activă, pozitivă la reglementarea acestui mare fenomen al globalizării. E un acord de parteneriat, un acord concret pe care îl discutăm astăzi și este un bun punct de plecare pentru o mai mare implicare economică, politică a Uniunii Europene într-o regiune esențială a globului, cum e sud-estul Asiei. Eh, va fi baza pentru a îmbunătăți relațiile bilaterale eh, ale UE și statelor membre cu Singapore, cu un mai bun dialog politic, cu o mai bună cooperare într-o largă gamă de sectoare. E un actor care se referă și la, are clauze politice esențiale în ce privește drepturile omului, apoi Tribunalul Penal Internațional, arme de distrugere în masă, uh, arme uh, ușoare, uh, combaterea terorismului, sănătate, mediu, schimbări climatice, energie și nu numai. Mulțumesc. Îmi pare rău, dar a trebuit să vă întrerup. Îmi pare rău, suntem întârziere cu aproape jumătate de oră. Asta înseamnă că va trebui să respectăm cu strictețe timpul alocat. n avem de ales. Deci vă rog de pe acum uh, să fiți îngăduitori cu mine nu vom îngădui cartonașe la bate, vom avea procedura intervențiilor spontane. Oricum, așa era și înainte să mă așez eu pe scaunul ăsta. Vă salut și domnul Petrele are cuvântul. colegu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegului meu, David, pentru acest raport excelent. Acordul de cooperare cu Singapore, Um, constituie și un parteneriat politic ce ne va permite o cooperare mai profundă, mai intensă și în domeniul mediului, securității, dezvoltării. Acest acord deschide și noi posibilități pentru cooperare în domeniul drepturilor omului, uh, neproliferare, Um, și alte domenii, cum ar fi sănătatea. Acest acord um, ne va permite să combatem cancerul împreună și ne va permite să lucrăm împreună cu toate țările din regiune. Mulțumesc, domnul Mamichin, un minut. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă comisar, acest acord este echilibrat. După cât știu, Singapore a promis să ratifice uh, convențiile OIM cât de repede. Ce mi se pare foarte important este monitorizarea aplicării sale de partea europeană. Singapore, într-adevăr, este foarte sus pe indexul, în indexul um, Transparency International. Uh, dar este foarte sus uh, și uh, când vine vorba de indexul secretului uh, bancar. Atunci când avem de a face cu un astfel de paradis al secretului bancar, trebuie să avem măsuri. Recent, um, un protocol privind dubla impozitare între Letonia și Singapore a intrat în vigoare pentru a stimula investițiile transfrontaliere. Rămâne întrebarea dacă uh, Uh, drepturi sporite pentru investitori sunt, uh, com, sunt uh, compatibile cu drepturile omului și standardele de transparență. Mult depinde de capacitatea Uniunii Europene de a cere aplicarea strictă a, aportului, a, a acordului. Are cuvântul acum următorul vorbitor, domnul Zroiescu. Mulțumesc, Um, sau uh, am pus întrebări la Curtea de Justiție în 2014, am primit răspunsul în 2017, acum suntem în 2019 și sunt țări cum ar fi Indonezia, Filipine, Vietnamul uh, și iată că li se va alătura o nouă țară din Asia cu care vom semna un acord foarte important pentru noi, Singapore. Uh, vreau să spun că m-a, mi-a convenit foarte mult și acordul încheiat cu Canada. Eu cred că protecția investițiilor interzicerea uh, dublei impozitări, uh, uh, lipsa taxelor vamale, nu e, benefic, nu e beneficiu doar al partenerilor noștri, ci și, e, e și beneficiul nostru. Ar trebui să fim mulțumiți și procedurile pe care le aplicăm, din păcate, sunt foarte greoaie și asta înseamnă că afectează șansele UE, ne fac să pierdem prea mult timp. Ar trebui să ne gândim ce să facem ca aceste proceduri să fie accelerate și mai transparente. Domnul Bușoi, mulțumesc. Un minut domnule președinte. Salut acest acord și salut uh, și felicit uh, echipele de negociere pentru aceste negocieri. Singapore a fost un partener și prieten îndelung al Uniunii Europene. 10.000 de companii europene lucrează în, Sing în Singapore, iar acest stat partajează aceleași valori cu noi. Singapore este membru fondator pentru ASEAN și un pol în regiune. Tocmai de aceea acest parteneriat mi se pare o bună alegere geostrategică și pentru viitorul uh, relațiilor UE-ASEAN. Una dintre cele mai mari uh, economii, um, una dintre economiile cu cea mai mare creștere din uh, lume. Se creează oportunități pentru întreprinderile europene să exporte în Singapore, ceea ce va uh, stimula economia uh, Um, în valoare de 500 de uh, miliarde de euro în următorii uh, ani, se estimează. Mulțumesc, uh, spune președintele. Nu mai adăugăm pe nimeni la lista intervențiilor spontane. Începem cu domnul Pospișil. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-mi exprim admirația față de dumneavoastră, domnule Comisar, pentru că ați finalizat acest acord de liber schimb. Trebuie să promovăm comerțul liber în întreaga lume spre o deosebire de administrația americană actuală. Doresc să adaug un lucru. În viitor trebuie să fim mai ambițioși atunci când negociem astfel de acorduri și să scurtăm negocierile. A durat aproape 10 ani această negociere. Știu că și Curtea de Justiție a fost implicată, au fost circunstanțe particulare, dar gândiți-vă ce putem face pentru a încheia astfel de negocieri mai repede. Sper că cu timpul vom reuși să avem un acord multilateral cu întregul ASEAN. Comerțul liber trebuie să fie ideologia promovată de Uniunea Europeană în lume. Haideți să ne gândim cum putem fi mai eficienți. Mulțumesc! Děkuji, pane předsedo, za udělení slova rovněž. Já... Da, eh, mulțumesc eh, spune domnul Polciac, uh, că mi a dat cuvântul și vreau să spun că eu uh, cred în comerțul liber, fără obstacole, dar bazat pe valori comune. Și cred că avem în comun o serie de valori cu Singapore, uh, ca de exemplu valorile liberalismului, în fine, statul de drept, echitatea, regulile clare și vreau să felicit raportor și pe echipele de negociatori Uh, cred că au reușit să ajungă la un echilibru cu acest acord și e o mare șansă pentru companiile noastre, pentru cetățenii, instituțiile noastre. Eu nu știu ce alt acord ar fi putut încheia care să fie mai bun. Sigur, uh, uh, poate mai sunt și unele puncte de criticat, dar altfel nu am avea niciun acord și am pierde vreme, așa că sunt în favoarea susținerii acestui acord. Grazie, președinte. Domnul Caputo, mulțumesc, domnule președinte. Consolidarea relațiilor cu uh, Singapore uh, ne deschide noi piețe și ne oferă posibilitatea de a, de a intensifica dialogul în legătură cu drepturile omului, schimbările climatice și domeniul fiscal. Dar acordul pe care îl discutăm conține măsuri periculoase uh, pe care le-am menționat și în cazul uh, acordului TTIP Există un uh, tribunal pentru uh, conflictele între investitori și state care permite unui investitor străin să dea în judecată un guvern. A oferit firmelor posibilitatea de a da în, cu, în uh, judecată guvernele pentru că au protejat sănătatea sau mediul este greșit. Acest sistem trebuie înlocuit cu unul care să oblige firmele să plătească pentru încălcările drepturilor și ale mediului Tratatul între UE și Singapore este doar primul, va fi un model pentru acordul cu China, Mexicul și alte economii majore din lume. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul domnul Maria. un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul de parteneriat economic cu Singapore va duce la o creștere a comerțului și asta va însemna mai multe importuri de produse ieftine din Singapore către Uniunea Europeană. Pentru că Singapore, de fapt, nu este decât un um, port pentru un avampost al Chinei. Uh, produsele, chiar și produsele făcute în Singapore, știm cum sunt uh, făcute. Nu se aplică drepturile lucrătorilor, și avem de-a face cu un caz tipic de dumping. Nu putem spune că avem de-a face cu un comerț echitabil. Și, deci, acest acord este împotriva intereselor noastre. Eu sunt și împotriva acestei logici ISDS care îi protejează pe investitori în detrimentul statelor. Și bineînțeles, să nu uităm, statul de drept, drepturile omului, și libertatea de exprimare în Singapore. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Cu această lista s-a încheiat. Doamnă comisar, vă dau cuvântul pentru răspuns. President. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș încerca să răspund câteva întrebări. Deci, datoria publică e exclusă Uh, acordul de um, protecție a investitorilor e, spune clar că se exclude restructurarea uh, datoriei publice. Deci puteți să fiți liniștit. Acum sistemul ASDS în Uniunea Europeană nu mai există, deci arbitrajul privat. L-am înlocuit chiar la cererea dumneavoastră și cu ajutorul dumneavoastră și vă și mulțumesc pentru asta. Deci l-am înlocuit cu un nou sistem mai modern uh, pe care avocatul general de la Curtea de Justiție l-a declarat perfect compatibil cu legislația UE Astfel scăpăm de multe defecte ale sistemului anterior. Avem un sistem de arbitri uh, cu normă întreagă, mecanism de apel, transparență, se știe clar uh, ce cazuri pot ajunge pe masa judecătorilor, arbitrilor și se spune că statele membre au dreptul de a reglementa. Singapore nu se află pe lista jurisdicțiilor necooperante în ce privește evaziunea fiscală. Apoi, e indicațiile geografice acum. Da, sigur, mai sunt câteva lucruri de făcut. Avem uh, uh, o uh, listă și sunt 195 de indicații de origine geografică, o listă pe, pe lista consultativă și țările membre pot uh, uh, face cereri să se adauge elemente pe listă. Uh, Uh, lista trebuie respectată. Sigur, e adevărat că Singapore încă trebuie să ratifice uh, trei convenții ale Organizației Internaționale a Muncii, dar uh, ei, sau mă rog, guvernul Singaporelui lucrează din greu la asta și coprează cu Organizația Internațională a Muncii să se asigure că legislația lor respectă aceste trei convenții și, până la urmă, vor fi ratificate a fost uh, scrisă o scrisoare de către guvernul uh, Singaporelui care ne ține la curent cu acest proces. Eu sper că mâine veți vota uh, în mare major, cu mare majoritate în favoarea acestor acorduri și ve, dacă veți face așa, veți vota pentru un acord de liber schimb ambițios, care va fi un termen de referință pentru multe alte acorduri viitoare cu regiunea ASEAN veți vota în favoarea unui acord de protecție a investitorilor care uh, se conformează abordării dumneavoastră. Veți ajuta să avem o cooperare mai bună între UE și Singapore, cu relațiile noastre uh, fiind mai uh, solide, mai extinse în domeniul securității, mm, contacte interpersonale, cercetare și așa mai departe, prin acordul de parteneriat și va fi primul acord Uh, susținut de Parlamentul European uh, în conformitate cu o arhitectură nouă și modernă. Astfel uh, ne facem mai mulți prieteni care au aceleași valori cu ale noastre, țări care cred în multilateralism, în reguli globale, țări care Cred că putem avea beneficii reciproce, putem avea acorduri de comerț liber, echitabile, cu prieteni, cu cei care, continu, cu care contribuie la uh, reglementarea globalizării. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Uh, Președintele, mulțumesc, doamnă comisar. Uh, mulțumesc și pentru acest acord, nu doar pentru ziua de azi. Și vreau și eu să Uh, subscriu la aprecierile exprimate la adresa tuturor eforturilor făcute de dumneavoastră. Acum am înțeles că unul din cei doi raportori și-a epuizat deja timpul acordat. Asta înseamnă că pot da cuvântul doar domnului Martin în încheiere în timp de două minute. Da, primesc cele două minute, pentru că doamna comisar a răspuns uh, cu amabilitate la întrebări, dar mă uit în sală și nu mai văd pe nimeni dintre cei care au avut observații critice în sală. Deci, uh, la ce să mai răspund? În ceea ce privește acordul de liber schimb, e bun pentru locuri de muncă, pentru investiții și trebuie să-l sprijinim în ceea ce privește investițiile. Este cel mai modern acord privind protecția investițiilor pe care le-am avut vreodată. Sunt de acord cu ce a spus doamna comisar. Încercăm să interacționăm cu state pe aceeași lungime de undă pentru a ne asigura că statul de drept funcționează, pe când alte state își doresc să se aplice legea junglei Uh, noi trebuie să continuăm să promovăm acorduri bilaterale și multilaterale. Președintele, am înțeles că colegii critici și au pără, care au părăsit țara, probabil că s-au răzgândit, au fost convinși să se răzgândească în timpul dezbaterii. Altfel nu văd uh, altceva. Uh, dezbaterea s-a încheiat, putem continua cu următorul punct de pe ordinea de zi, și anume întrebarea cu solicitare de răspuns oral regresul drepturilor femeii și a legalității de gen în Uniunea Europeană. Auto